Următorul punct de pe ordinea de zi e o scurtă prezentare a următoarelor rapoarte. Doamna Rozie, măsuri legitime de protejare a avertizorilor de integritate care acționează în interesul public. Are cuvântul acum doamna raportor, 4 minute. Merci, monsieur le président. Alors, quand on... Vă mulțumesc, domnule președinte. Pentru o astfel de muncă e important să le mulțumim colegilor pentru munca făcută și voi începe prin a le mulțumi celorlalți. Îi voi mulțumi domnului Antoine Delbur, Rafael Ale, Ren Frașo, Denis Robert. Le mulțumesc tuturor acelora care au fost atât de curajoși că au vorbit. Niciodată nu este foarte ușor, pentru că pentru avertizorul de integritate e o alegere între adevăr, etică, interes general și și de multe ori e o alegere care se face cu riscuri proprii mari. Vreau să subliniez și faptul că e pentru prima dată când acest Parlament adoptă un text în ceea ce privește protejarea avertizorilor de integritate. Alte instituții au adoptat deja rezoluții pe asemenea subiecte. Mă gândesc în primul rând la Consiliul Europei, care a adoptat o rezoluție cu, în 2014 cu obiective importante, obiective pe care ne-am bazat și noi în munca făcută. Vă vorbeam de Antoine Deltour, Rafael Allen. Vreau să subliniez faptul că Parlamentul de multe ori a cerut această protecție a avertizorilor de identitate în mai multe rezoluții, după ceea ce s-a întâmplat cu LuxLeaks. Mă gândesc la comisiile speciale Tax 1, Tax 2. Da, le-am mulțumit acestor avertizori, le-am mulțumit uh, în fața cetățenilor europene, am luat măsuri de a lupta împotriva evaziunii fiscale, mulțumită acestor avertizori, însă astăzi cei doi au fost condamnați la închisoare. Uh, Așa că noi încercăm să progresăm, să facem o viață mai bună pentru cetățenii europeni, luptând împotriva evaziunii fiscale, însă cei doi se află în continuare în pericol. De aceea e important ca acest Parlament să adopte un instrument, un instrument care să i protejeze pe avertizori de integritate în Europa. E un cadru care ar putea servi ca bază pentru o protecție eficientă. Vă propunem o definiție extinsă a acestor avertizori de integritate. Considerăm că nu putem să vorbim de situații speciale, salariat, consultant și așa mai departe, ci că trebuie să discutăm despre natura informațiilor care sunt transmise. Când un avertizor de integritate dă niște informații care, pe acțiuni care merg împotriva interesului în general, atunci trebuie să fie protejați. Ce fel de protecție le trebuie acordată acestora? Știm că de multe ori când um, discutăm despre ceva, suntem supuși presiunilor și represaliilor. Acestea trebuie să poată fi penalizate. Trebuie să ne asigurăm că totul funcționează și că prejudiciile asupra avertizorilor de integritate sunt um, îmbunătățite. Uh, Așa că ei trebuie să fie susținuți și din punct de vedere legislativ, judiciar, financiar, acolo unde e necesar. Pentru că vorbim de degradarea condițiilor de viață, loc de muncă pierdut, casa vândută, resurse reduse la minim pentru ei și de aceea trebuie să fie sprijiniți și financiar în anumite cazuri și, bineînțeles, și ajutor psihologic, pentru că e un efort mare a ține pieptul unor organizații importante și există multe mijloace de presiune. De aceea există această necesitate de a aduce un echilibru între raportul de forțe. Atunci când un avertizor care salariat este cel asupra căruia se au anumite măsuri din partea companiei, pentru că vorbim de un um, angajator aici. Facem o propunere importantă pentru că ne dorim ca să existe autorități independente care poate să-i ajute și să-i consol și să le ofere sfaturi avertizărilor de integritate. Pentru că de multe ori intră în joc organizații foarte puternice și de aceea e nevoie de autorități independente și o autoritate independentă europeană care să asigure că există cooperare, că există căi de, răsuri, căi de atac pentru avertizorii de integritate. Mi se pare foarte important. Cam despre asta vom discuta acum. Și mă gândesc la toate acele persoane persoane care au avut de în ceea ce privește glifosatul. Dar doamna care a încercat să atragă atenția asupra companiei, asupra companiei Monsanto a încercat să spună autorităților naționale ce se întâmplă, dar nu a fost ascultată. De aceea e nevoie de o autoritate independentă care să-i protejeze pe acești avertizori. Apoi există tentative de nelăudată a unor colegi din cealaltă parte a hemiciclului care spun că vor să-i protejeze cu mâna pe inimă pe avertizorul de integritate, dar în același timp încearcă în raport ca aceștia să nu aibă acces la presă. Și mă întreb, în cazurile cele mai grele, în cazurile cele mai grave, vorbim de corupție, știm foarte bine că Există cazuri în care trebuie să se apeleze la presă și acești avertizori devin cei mai expuși și atunci cum să nu îi protejăm, mai ales în aceste cazuri, cele mai grave care ajung direct în presă. Se neagă dreptul cetățenilor să, avea, să aibă acces la informații de calitate și sunt afectate sursele jurnaliștilor de investigație. De aceea îmi pare rău că acestea nu apar în raport și mâine la prânz. Anumiți colegi încearcă va avea loc acel moment de comemorare pentru jurnalista din Malta, dar există acești colegi care încă au influențat astfel raportul. Mulțumim, doamnă Rozie, și acum trecem la luarea spontană a cuvântului. Doamna Șoidrova. za udělení slova, dámy a pánové. Mulțumesc că m ați dat cuvântul, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, sunt într-adevăr de acord că avem nevoie de un cadru legislativ uh, pentru a-i proteja pe avertizorii de integritate, mai ales la uh, nivel național. Acești uh, oameni care hotără să comunice cazuri uh, de uh, nerespectarea lege, legii ne ajută să combatem uh, frauda fiscală și încălcarea legii. Trebuie să vorbim însă despre confidențialitate. Cineva trebuie să știe cine sunt acești oameni. Ei trebuie să fie cunoscuți autorităților de supraveghere. Trebuie să îi protejăm pe acești oameni, asigurându-ne că punem în balanță ce uh, obținem uh, de la acești oameni. Avem nevoie de un cadru uh, european și să ținem cont și de cadrul național. Mulțumesc! Doamna Julie Ward. Whistleblower. Avertizorii de integritate sunt esențiali pentru că fac economie de bani publici, asigură transparența și integritatea vieții publice. Dacă ne gândim la scandalurile recente și mai ales asasinarea de săptămâna trecută a jurnalistei malteze, doamna Galicia, trebuie să adoptăm un plan european pentru a-i proteja pe avertizorii de, de integritate, pentru că îi protejăm pe jurnaliști, pe, le pro, protejăm sursele lor, protejăm adevărul ONG-urilor. Sunt mândră că noi am jucat un rol atât de important în promovarea acțiunilor pentru protecția avertizorilor de integritate. Și vreau să-i mulțumesc colegei Virginie Rozier pentru activitate. Transparența, democrația, presa liberă, Standardele etice înalte, atât în organizațiile private cât și în cele publice, sunt valori pe care le apărăm când îi apărăm pe avertizorii de identitate. Dacă ne gândiți mai ales la ideea de a dilua și încercarea altora de a dilua conținutul acestui raport, mă refer la PPE, Parlamentul European trebuie să meargă pe drumul transparenței. Nu trebuie să închidem ușa și să tragem perdelele. Mulțumesc! Mulțumesc. Domnul Notis Maria are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. În acest moment în care Europa are milioane de șomeri, milioane de săraci și o datorie publică uriașă, e important să abordăm lucruri cum sunt evaziunea fiscală și evitarea plătirii taxelor. În mod evident, avertizorii de identitate joacă un rol important. Îi fac pe oameni să știe ce se întâmplă și arată ceea ce se întâmplă. De aceea trebuie să fie protejați. Și trebuie să fie protejați de represalii. Lucrurile sunt foarte dificile pentru ei. Probabil vă amintiți de așa numită listă la gard, unde existau acele foarte mari cantități de evaziune fiscală din Grecia. Așa că ei fac o muncă foarte bună, acești avertizori de integritate și e important să nu uităm cât de importante sunt informațiile, tipul de informații pe care le furnizează și trebuie să sprijinim și economic dacă ne dorim ca într-adevăr avertizorii de integritate să continue să dezvolte ceea ce se întâmplă și afectează interesul public. Vă mulțumim. Acum domnul Iacovcici. Hvala Mulțumesc foarte mult. Avertizorii de integritate sunt necesari și merită să fie protejați. Vreau să mulțumesc raportoarei pentru munca sa la acest document excelent, pentru că chiar uh, e timpul să avem un asemenea act legislativ. Când vorbim despre libertate și democrație, de, de obicei nu rămânem în urmă. În acest domeniu putem să ne mișcăm foarte rapid. Documentul ușurează acest lucru. Îmi amintesc niște exemple din Croația. A fost un exemplu renumit de un astfel de avertizor de integritate în industria petrolieră din uh, Croația, INA. Ea uh, lucra în interesul public de aceea vreau să susțin puternic acest uh, raport pentru că sunt convins că va fi mult mai ușor dacă Parlamentul îi susține pe cei care vor să ne facă bine. Mulțumesc! Și acum Luc Flanagan. Eh, mulțumesc eh, foarte mult. Vorbim, vorbim despre avertizorii de integritate. Toată lumea spune că sunt minunați, că sunt curajoși, că sunt excepționali. Dar numai în momentul în care ajungem într-o situație în care oamenii nu trebuie să fie curajoși, când e normal să fie avertizor de integritate, abia atunci putem să spunem că am reușit, pentru că în momentul acesta trebuie să fie excepțional, pentru că dacă ești avertizor de integritate în țara mea, tu o să fii cel care înghiți fluierul, îți pierzi locul de muncă și o să fii distrus din punct de vedere mental. Și am văzut acest lucru de foarte multe ori. Sunt situații în țara mea în care avertizorii din poliție nu au fost acuzații fals de pedofilie și sunt polițiști care, cărora li s-a aruncat, uh, eu știu, ciobolan la ușe. Trebuie să-i ajutăm. Sau trebuie să le spunem să tacă naibii din gură pentru că altfel viața lor va fi distrusă. Să sperăm că lucrurile se vor schimba. E un început bun. Mulțumesc foarte mult, domnule Flanagan, și acum are cuvântul domnul Nicola Caputo. Grazie, președinte da diversi anni Vă mulțumesc, domnule președinte. De ani întregi, rolul jucat de avertizorii de integritate în a avertiza cu privire la afectarea interesului public au ieșit la iveală în mai multe scandaluri, fie că legate de mediu, de evaziunea fiscală, toate acestea le-am aflat mulțumită lor. Sunt foarte importanți în apărarea interesului public. Din păcate, protecția oferită lor este inadecvată sau este mult prea fragmentată și nu există un cadru. Uh, consistent în Uniunea Europeană. Avem standarde internaționale cu privire la protecția acestor avertizori și ar trebui să ne bazăm pe asta și legislația europeană. În lumina unei asemenea legislații, ar trebui să-i definim pe avertizori într-un mod cât mai extins, astfel încât să acoperim cât de multe persoane posibile, să fie acoperit și sectorul public și privat, consultanții, liberii profesioniști trebuie să fie și ei incluși. Știm ce s-a întâmplat și în cazul Wikileaks, unul din blogării implicați atunci ne arăta cât de important e să fie protejați acești avertizori. Mulțumim! Vă mulțumim, doamna Moliscato. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum uh, comisarul Moscovici a spus săptămâna trecută, uh, Um, Parlamentul European este instituția care este în avangarda combaterii evaziunii fiscale, dar nu am putea uh, face acest lucru fără uh, avertizor de integritate ca cel de la uh, Wikileaks. Jurnalista malteză uh, care a fost ucisă uh, săptămâna trecută a uh, vorbit în fața comisiei noastre în legătură cu actele de corupție uh, din Malta. Astfel de comportamente uh, sunt necesare. Uh, E nevoie de curaj să fii avertizor de integritate, fără să existe și uh, o legislație uh, corespunzătoare. Legislația pe care Parlamentul o propune astăzi poate să ofere uh, acestor avertizori protecția de care au nevoie. Mulțumesc și acum doamna Caterina Chinici. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ce ne-au arătat LuxLeaks și Panama Papers sunt cele mai recente scandaluri. Aceste sisteme de evaziune fiscală transnațională și corupție și le cunoaștem pentru că au fost persoane curajoase care au dezvăluit toate aceste fapte. Trebuie să recunoaștem toate aceste fapte. Parlamentul European din nou a tras atenția asupra acestui subiect important. Există diferențe foarte mari între sistemele naționale. În unele sisteme avertizorii nu sunt protejați, în altele sunt uh, până și pedepsiți. Îi mulțumesc doamnei Rozie pentru că în munca acesteia a arătat cât de important este să existe un cadru legislativ cu norme minime, astfel încât să existe o armonizare în acest domeniu și să fie protejați avertizorii de integritate, să existe niște reguli legislative foarte clare, astfel încât să le fie recunoscut rolul pe care îl joacă în apărarea interesului public. Vă mulțumim, doamnă Chinice. Domnul Castaldo are cuvântul. Grazie, președinte Parliamo di tutela dei whistleblower. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbim despre protecția avertizorilor de integritate. Asta înseamnă că vorbim despre un atac uh, adevărat uh, împotriva uh, corupției și în favoarea transparenței. Însă vedem că legislația diferă de la țară la țară. În Europa, în momentul de față, există o protecție Uh, în alta, unor astfel de avertizori uh, în alte țări, ei sunt incriminați. Uh, trebuie să permitem și avertizorilor anonim să acționeze, să ne asigurăm că ei sunt protejați de represaliile instituțiilor sau angajatorilor lor. Uh, trebuie să inversăm sarcina probei. Atunci când vorbim despre activități de discriminare, ei sunt uh, avertizorii de uh, integritate nu trebuie ei să demonstreze că au acționat așa cum trebuie, ci uh, uh instituția trebuie să arate că nu desfășoară activități uh, adecvate. Trebuie să-i protejăm Uh, pe avertizori uh, nu putem să îi lăsăm de unii singuri. Și nu, nu în ultimul rând, doamna Roholon Lerner. meitä on järkyttänyt maltalaisen rohkean jurnalistin viikko sitten. Mulțumesc foarte mult, stimați colegi. Am fost toți șocați de uciderea jurnalistei din Malta, pentru că acest caz este un exemplu extrem de ce se poate întâmpla avertizorilor de integritate, ce riscuri își asumă și de ce trebuie să fie protejați. Sunt oameni buni sunt elemente bune în raportul acesta, susținerea financiară a avertizorilor, de exemplu. Trebuie să ajungem la un teren de egalitate pentru toate firmele din Uniunea Europeană în domeniul impozitării achizițiilor publice și normele, respectarea normelor de mediu. E nevoie de legislație pentru a-i proteja pe avertizori. pentru că ei scot la iveală tot ce se întâmplă negativ în aceste firme. Mulțumesc! Doamna Ruja Tomașici are cuvântul acum. Da, Vă mulțumesc! Avertizorii de integritate sunt foarte importanți în fiecare societate. Sunt oameni care își pun uh, propria bunăstare uh, la risc în interesul public. Societatea de cele mai multe ori nu le mulțumește îndeajuns pentru sacrificiu și îi marginalizează. De aceea este necesar să fie protejați avertizorii. Asta dacă vrem să îi încurajăm pe cetățeni să dezvăluie informații care e în interesul public și să nu ezite deloc. Mă refer în primul rând la legislație națională pe care ar trebui să o aibă fiecare stat membru. Protecție absolută a, inter- a avertizorilor de integritate, de asemenea protecție absolută legislativă nu e posibilă. Dacă am încercat să oprim cealaltă parte să se protejeze în fața legii, atunci, de fapt, am proteja în, anumitor, în anumite cazuri partea adversă. De aceea, tribunalele trebuie să iau o decizie. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnul Gheorghe Satideos. Mulțumesc, domnule președinte în sectorul public și la marile firme, există niște oameni curajoși care ies în față și denunță activitățile ilegale, cum ar fi frauda, evaziunea fiscală, îmbogățirea ilegală și așa mai departe. Și, de asemenea, denunță corupția în termen mai general. Sunt cetățeni care condamnă uh, acest gen de activități ilegale. de împăcate, de foarte multe ori, oamenii acestea sunt victime ale propriului lor curaj și disponibilitate de a ajuta. Sunt victimele represaliilor, de multe ori își pierd viața. Aceste persoane ajută statul să funcționeze așa cum trebuie, deci statul are datoria să-i protejeze și să găsească o manieră de a instituționaliza metodele care să contribuie la întărirea cadrului în care avertizorii pot să funcționeze. Trebuie să ne asigurăm că avem o situație în care uh, există oameni gata să denunțe activitățile ilegale atunci când le constate iar statul de drept trebuie să fie mai presus de orice. Mulțumesc și acum, în numele Comisiei Europene, are cuvântul domnul comisar Avramopoulos. Mulțumesc. Dragi colegi, vreau să mulțumesc raportoarei pentru acest raport, o contribuție importantă la dezbaterea noastră. Comisia crede cu tărie că protecția asigurată celor care trag semnalul de alarmă atunci când legea este încălcată ă, este importantă. Avertizorii ă, de integritate sunt necesari pentru o aplicare eficientă a legii și pentru salvgardarea interesului public. Dați-mi voie să subliniez faptul că trebuie să îi protejăm pe cei care încearcă să protejeze interesul public. Trebuie să protejăm drepturile uh, instituțiilor uh, care sunt afectate de uh, rapoartele acestor uh, avertizori de integritate. Trebuie să le dăm posibilitatea acestor instituții să se apere. În momentul de față, Comisia este la finalul evaluării acțiunii la nivel european. Consultările publice de anul acesta Uh, au uh, fost încunate de succes, uh, au fost vreo 5700 de răspunsuri, dintre care 200 au fost din partea unor instituții importante. Întrebați în ce zone Comisia ar trebui să susțină protecția avertizorilor de integritate, domeniile au fost combaterea fraudei și corupției, apoi combaterea evaziunii fiscale și a eludării fiscale, de asemenea protecția mediului și, nu în ultimul rând, protecția sănătății publice și a siguranței. Am comandat și un studiu extern vom uh, face o evaluare a situației juridice din Uniunea Europeană uh, consultându-ne cu autoritățile naționale și alte grupuri relevante. Aceasta va începe în prima parte a lui 2018. Raportul dumneavoastră deci vine la timp și soluțiile propuse vor fi avute în vedere în activitatea noastră. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc.